am primit din partea Comisiei FEM o cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European în vederea pregătirei a unui raport de inițiativă cu privire la situația și drepturile femeilor cu dizabilități. Dacă sub 24 de ore niciun grup uh, politic sau un număr de deputați care să fie egal cu pragul minim necesar nu solicită obiecții sau exprimă uh, obiecții, atunci este considerată această cerere ca fiind adoptată și, dacă nu, ea va fi supusă la vot. Vreau să informez de asemenea plenara că miercuri, deci poimine, voi